și mă bucur să fiu uh, vicepreședinte. În orice caz, mă bucur să prezidez astăzi această întrunire, să uh, o locuiesc pe președintă. Astăzi ne concentrăm asupra inițiativei uh, europene cu privire la boala Alzheimer și alte demențe am uh, prevăzut uh, un atelier astăzi, pornind de la un raport care este dezbătut în comisia noastră. Avem plăcerea să o avem pe raportoare printre noi. Este vorba despre Mariza Matias. Ea este cea care redactează raportul, raport care va fi uh, discutat în comisie în viitorul apropiat. Rezultatul acestui atelier este foarte important pentru activitatea comisiei noastre și va fi foarte important și pentru identificarea amendamentelor necesare și pentru a adăuga și elemente noi în raportul doamnei Matias. Aș vrea să spun că atelierul nostru este împărțit în trei părți. Începem cu reprezentanții instituționali. Vom uh, asculta raportorii și alte câteva persoane. Pe ordinea de zi se spune că o vom asculta pe doamna Țila Shelton. Este vorba despre persoana care a primit premiul pentru cea mai bună actriță pentru rolul său în filmul Cutia Pandorei, care a participat la Festivalul de Film de la San Sebastian. Din păcate însă a trebuit să se ducă la spital la seară din cauza unei probleme respiratorii, însă doamna Henri, care este reprezentanta Ligii Um, care luptă împotriva uh, bolii Alzheimer este prezentă și o va putea reprezenta pe doamna Chelton. Ea va face prezentarea pe care ar fi făcut-o doamna Chelton. Ne bucurăm să vă avem printre noi. Îi transmitem cele mai bune urări doamnei Chelton. Transmiteți din partea noastră că ne pare rău, că nu o avem printre noi. Este o doamnă în vârstă um, și a primit uh, acest premiu pentru cea mai bună actriță. Este un premiu foarte special. Comisia noastră îi transmite un uh, mesaj cu urări de bune, urări, urări de bine, îi urăm uh, multă sănătate și însănătoșire grabnică. Doamnelor și domnilor, începem așadar acest atelier și îi dăm uh, cuvântul raportoarei noastre doamnei Marisa Matias, care își va prezenta ideile și care va vorbi despre acest uh, raport. Marisa, ai cuvântul. Îți mulțumesc, Dagmar, vă mulțumesc tuturor pentru prezență și voi uh, trece, dacă nu vă supărați, la limba portugheză. Ok, muito bem. Obrigada a todos e a todas por estarem aqui hoje. Uh, como devem imagina... Mulțumesc foarte mult. După cum vă imaginați, îmi face o deosebită plăcere să văd că comisia noastră a organizat acest atelier chestiunile legate de boala Alzheimer și celelalte chestiuni legate de sănătatea publică sunt uh, chestiuni în privința cărora ar trebui să uh, fim uh, cu toții uniți pentru că sunt probleme care ne afectează pe toți și trebuie să cooperăm atunci când discutăm despre ele. Atelierul acesta reflectă munca noastră comună în acest domeniu. Încercăm să găsim împreună soluții la aceste probleme și de asta ne aflăm astăzi aici. Voi începe cu finalul, într-un anumit sens. O să încep cu mulțumirile. Mulțumesc tuturor invitaților care au acceptat să participe la acest atelier. Aș vrea să mulțumesc uh, personalului Comisiei pentru Mediul Înconjurător care ne-a sprijinit în organizarea acestui atelier. Mulțumesc în special uh, secretarului acestei uh, comisii, uh, secretarei care este în dreapta mea. Mulțumesc, îi mulțumesc lui Dagmar Rotberend, care a avut bunăvoința de a modera acest atelier. Aș vrea să spun de la bun început că dezbaterea asupra acestui raport va avea loc în comisie imediat după acest atelier și de aceea nu aș vrea să răpesc din timpul consacrat acestui atelier pentru a discuta despre raport. Cred că esențialul este să-i ascultăm pe cei care au venit aici, special pentru această discuție, să ascultăm pe cei care reprezintă asociațiile și familiile pacienților. Vrem să li se facă auzită vocea pentru a avea o viziune de ansamblu asupra chestiunii și pentru a răspunde cât mai bine la preocupările cetățenilor care se confruntă cu această boală. Nu vreau să vă răpesc și mai mult timp. Aștept uh, cu nerăbdare intervențiile dumneavoastră pentru a învăța de la dumneavoastră și după acest atelier, dacă vom mai avea timp, vom uh, putea să discutăm și sunt convinsă în orice caz că aceste intervenții ne vor ajuta să îmbunătățim raportul. Încă o dată vă mulțumesc pentru prezență și aștept cu nerăbdare să învăț și mai multe de la dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult, Marisa. Nu am înțeles ceea ce ai spus în portugheză. Eu una voi vorbi în limba engleză, chiar dacă interpreții nu sunt întotdeauna încântați eh, de asta. Îi mulțumesc Marisei și aș vrea acum să dau cuvântul comisiei nu doar pentru a asculta ce face Comisia, așa cum uh, nu doar pentru a vedea care sunt activitățile Comisiei, așa cum se reflectă ele în comunicarea Comisiei, ci și pentru a vedea cum susține organizațiile pacienților. Am dori să se aloce mai multe fonduri, mai ales uh, din cadrul uh, programului cadru pentru cercetare. Așteptăm să ne vorbiți despre ambițiile dumneavoastră. Vă mulțumesc. Voi încerca să fiu concis pentru a respecta programul. În 10-15 minute o să prezint comunicarea Comisiei și, de asemenea, tot, toate elementele la care v-ați referit dumneavoastră. Dacă îmi permiteți să revin la strategia de sănătate a Comisiei Europene, care ne determină acțiunea în domeniul sănătății publice. După cum știți, doamnă președinte, după raportor și după cum știu toți experții, chestiunile ce țin de sănătate publică în Uniunea Europeană cad sub răspunderea statelor membre. Statele membre au principala răspundere pentru a asigura și a ameliora sănătatea cetățenilor din Uniunea Europeană. La nivel european, însă, ni s-a încredințat un mandat specific pentru a susține statele membre și pentru a încerca să folosim economiile de scară și potențialul de cooperare de la nivelul european pentru a susține statele membre în întreprinderea lor de a asigura și a ameliora sănătatea cetățenilor din întreaga Uniune Europeană. La ora actuală, dată fiind criza financiară, această provocare este una și pe termen scurt și pe termen lung, pentru că nu este vorba doar despre cum statele membre continuă să financeze sistemele de sănătate în climatul financiar actual, ci și cum pot continua să o facă în anii ce vor urma, dată fiind îmbătrânirea demografică a populației. Pe șleau, nu numai că îmbătrânim noi ca indivizi, ci întreaga populație a Uniunii Europene îmbătrânește, iar echilibrul dintre persoanele active și persoane de vârsta pensionării s-a modificat. De aceea, sistemele de sănătate se confruntă cu provocări în schimbare și este important să ajutăm statele membre să se uh, confrunte cu aceste provocări. De aceea am examinat principalele chestiuni legate de îmbătrânire și de îmbătrânirea populației în Europa și una din principalele probleme este boala Alzheimer. La nivel uman, aceasta este o provocare cu care se confruntă multe familii din Europa. Atât persoanele care suferă de Alzheimer și alte forme de demență, dar și cei din jurul lor, familiile și cei care îngrijesc. Așadar, știind că această provocare este una centrală pentru sistemele de sănătate, știind că este un domeniu, de, un domeniu foarte dificil, nu doar pentru familii, ci pentru întregul sistem de sănătate, Comisia a indicat într-o comunicare specifică din anul 2009, comunicarea 380 per 2009, o strategie globală pentru a susține statele membre în combaterea bolii Alzheimer și a altor demențe. Strategia se eh, conturează în jurul a patru elemente cheie. Primul domeniu în care am constatat că există un potențial de acțiune pentru a susține cetățenii este pilonul sănătate. E vorba de prevenire și detectare timpurie. Pentru că, deși în cazul bolii Alzheimer în sine nu există o strategie clar identificată de prevenire pentru multe forme de demență și mai ales pentru cele legate de sănătatea cardiovasculară, deci de boli de inimă, se poate acționa pentru a preveni demență. Însă nu se știu destule despre ce se poate face pentru a răspunde acestor provocări. Am constatat, de asemenea, că, deși se Deși nu se poate trata boala Alzheimer în sine la ora actuală, există tratamente pentru a atenua simptomele, însă acestea sunt mai eficiente în fazele timpurii ale bolii. Însă, foarte des, boala este diagnosticată doar târziu, după ce trece perioada în care tratamentul se poate face în mod cât mai eficient. De aceea am dorit să colaborăm cu statele membre pentru a dezvolta mecanisme mai bune pentru diagnosticare precoce, pentru ca familiile și uh, medicii să poată diagnostica boala Alzheimer într-o fază precoce. Deci, acesta este deci pilonul sănătate, posibilități de prevenire și maximizare de tratament timpuriu. Doamnă președinte, ați menționat domeniul cercetării. Aceasta este cea de-a doua prioritate pe care am stabilit-o și există clar nevoia de a înțelege mai bine demențele și alți, boala Alzheimer. Este un domeniu crucial de cercetare. La nivel european, tratăm uh, demențele ca domeniu prioritar de cercetare de mulți ani încoace. Însă, doamnă președinte, nu întotdeauna se știe și colegii mei de la uh, Direcția Generală Cercetare nu mulțumesc întotdeauna pentru că subliniez acest lucru. Dar vreau să vă rog să vă gândiți câte persoane știu ce procent din um, finanțarea publică a cercetării din Uniunea Europeană reprezintă programul cadru al Uniunii Europene. Nu știu dacă mi se permite să vă rog să ridicați mâinile, acum probabil că această procedură este rezervată pentru momente mai oficiale, însă am să vă spun eu răspunsul, e vorba numai de 5% din finanțarea totală publică pentru cercetare în Uniunea Europeană. Ceea ce înseamnă o provocare evidentă. Ce putem face noi cu cele 5%? Nu e mult. Trebuie însă să vedem cum putem prelungi și cum putem coopera cu ce se face din celelalte 95%. Așadar, am încadrat boala Alzheimer într-un proiect pilot, într-o inițiativă comună de cercetare și am încercat nu doar să folosim resursele noastre de la nivel european, ci să colaborăm cu statele membre și să punem la oaltă resursele din bugetele statelor din Uniunea Europeană printr-un efort coordonat, colectiv și centrat pentru o abordare globală și sunt foarte bucuros că vă pot spune că a fost o întreprindere extrem de reușită. Majoritatea statelor membre s-au implicat în această inițiativă, angajamentul statelor membre a fost foarte substanțial și sigur că este un uh, proces pe termen lung de finanțare a cercetării, însă cred că este un nou tip de cooperare în domeniul cercetării și cred că faptul că e vorba de o uh, provocare atât de importantă cum este boala lui Alzheimer, uh, este cu atât mai uh, însemnat faptul că am reușit să facem o colaborare în acest domeniu. Apoi urmează domeniile specifice, organizarea sistemelor de sănătate și finanțarea lor. Și aici ajungem chiar la nucleul domeniului de care sunt responsabile statele membre, însă sunt domenii în care există în mod clar bune practici în diferite părți ale Uniunii Europene, care nu sunt împărtășite în întreaga Uniune Europeană. Noi încercăm să folosim mecanisme cum este metoda de coordonare deschisă și alte mecanisme care fac parte care sunt conectate din această metodă și încercăm să facem schimb de bune practici în Uniunea Europeană și să folosim cooperarea europeană pentru a răspunde unor provocări, cum este uh, gestionarea îngrijirii persoanelor care suferă de Alzheimer. Ca să fiu foarte concret, de exemplu, chestiunea finanțării îngrijirii. Cum se plătește îngrijirea unei persoane care suferă de Alzheimer sau de demență? pentru că îngrijirea pe termen lung, asistența pe termen lung, costă mult. Și în multe state membre, nu numai familiile, nu numai că familiile se confruntă cu provocarea de a avea o persoană dragă care suferă de această boală, ci sunt și confruntate cu problemele financiare, cum să financeze îngrijirea, ce înseamnă acest lucru pentru gospodărie pentru bugetul lor. Sunt modele foarte interesante în Europa, de exemplu în Germania, legate de finanțarea și asigurarea îngrijirii pe termen lung. Și credem că aceste lucruri trebuie împărtășite celorlalte state membre, idei din care se poate învăța. Și ultimul domeniu pe care ne-am concentrat în comunicare se referă la drepturile persoanelor cu Alzheimer și cu alte demențe. Și sunt convins că este un subiect foarte interesant. Avem foarte mulți experți care vor lua cuvântul în cadrul acestui atelier și uh, în Europa s-au făcut uh, lucruri foarte bune în acest domeniu, dar cred că un, um, o chestiune care ne-a frapat este următoarea. Persoanele care suferă de demență sunt totuși oameni. Sunt oameni care au experiențele lor și care au dreptul lor de a comunica și de a avea dorințe care să fie respectate. Și trebuie găsit un echilibru între acest lucru și procesul de îngrijire. Și este o chestiune foarte dificilă, sunt întrebări foarte complicate. Când anume este legitim să treci pragul dormitorului unei persoane care suferă de demență? Pentru că e vorba de adulți și ce poți face, unde poți pune blocajele, pentru că sunt uh, locuri din, dintr-o casă care pot fi foarte periculoase și sunt uh, genul de probleme cu care unii oameni se confruntă în fiecare zi. Și noi dorim să susținem un dialog în legătură cu drepturile și responsabilitățile și echilibrul dintre ele. E vorba de chestiuni pe care nu prea le discutăm des la nivel european, doamnă președinte. E vorba de faptul că Uniunea Europeană a, nu trebuie să impună o anumită abordare, ci doar să ofere o platformă de discuție pentru persoanele afectate. În legătură cu sprijinul concret acordat, am finanțat o acțiune comună specifică pentru susținerea acestor uh, uh, programe diferite în cadrul programului de sănătate și am reușit să uh, oferim susținere organizației uh, Uh, celei mai importante din acest domeniu din Europa și mă bucur că reprezentanții sunt aici la acest atelier și sperăm să continuăm uh, sprijinirea acestei organizații și pe viitor și vreau să-mi exprim recunoștința față de uh, munca lor extraordinară și colaborarea lor cu Comisia și cu celelalte instituții în acest domeniu. Voi încheia acum spunând că, doamnă președinte, va mai fi un lucru. Cred că ați văzut uh, comunicarea Comisiei privind inovația în Uniunea Europeană. Președintele Barroso și colegiul comisarilor au anunțat că în anii următori se va pune accentul pe inovație. Și uh, un domeniu cheie va fi îmbătrânirea sănătoasă. Dacă ne uităm la Uh, acest domeniu, vedem clar că boala Alzheimer și alte demențe sunt incluse în acest domeniu. Și sper că atunci când vom ajunge la implementarea acestei inițiative pilot a Uniunii Europene pe inovație anul viitor, vom avea șansa să folosim finanțarea din mecanismul respectiv pentru a uh, susține ideile ce vor deriva din toate aceste discuții. Și pe această bază, doamnă președinte, vreau să vă spun că ne aflăm acum înaintea unei noi etape în acest domeniu și deci atelierul de astăzi și uh, părerea Parlamentului, opinia Parlamentului vine într-un moment foarte valoros. Vreau să, să mulțumesc Parlamentului European pentru sprijinul acordat în aceste chestiuni și angajamentul său, chiar și timpul de astăzi reprezintă un angajament în această problemă și este foarte oportun în stabilirea uh, calendarului pentru, ordina, pentru Europa 2020 și pentru activitățile viitoare. Comisia așteaptă cu nerăbdare să colaboreze cu Parlamentul și cu celelalte părți implicate reprezentate astăzi aici. În punerea în aplicare a liniilor trasate în comunicare și așteptăm cu nerăbdare discuțiile de astăzi și, de asemenea, acțiunile din anii următor. Mulțumesc, doamnă președinte! Mulțumesc foarte mult! A fost uh, o prezentare foarte cuprinzătoare și foarte bună și foarte sensibilă în același timp, domnule Fai. Nu vreau eu să dau vina pe comisie și să spun că de obicei nu sunt sensibil, însă am ascultat de-a lungul anilor diferite prezentări și uh, cea de astăzi a fost una dintre cele mai bune. Mulțumesc foarte mult și sunt convinsă că toți cei care se ocupă de boala Alzheimer și de demențe vă apreciază sprijinul. Vă mulțumesc foarte mult! Dragi colegi, trecem acum la partea în care am fi dorit să o primim pe doamna Chelton, însă doamna uh, Alida este aici Doamna Henri este aici și sperăm că înainte de a-i da cuvântul vom putea să urmărim uh, niște secvențe din film. Cutia Pandorei, după cum v-am spus, care a primit uh, premii deosebite la Festivalul de Film de la San Sebastian din 2008 și Țila Celton a fost cea mai bună actriță. Cam 10 minute vom urmări filmul. Mm.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 So there we are. I just noticed. Acesta, acestea au fost secvențele. Poate că nu eu, a fost o idee foarte bună să moderez eu această întâlnire. După cum ați uh, observat, filmul este turc. Îi dau cuvântul uh, lui Sabin Ahi. Mulțumesc foarte mult Aș vrea să mulțumesc uh, deputaților pentru invitația pe care au adresat-o doamnei Shelton, invitație pe care, din păcate, nu a putut-o onora. Aș vrea să spun că doamna Shelton a participat de mai multe ori la evenimentele organizate de Liga uh, care luptă împotriva boalei Alzheimer aici în uh, Belgia. Este un film uh, a cărei acțiune se petrece în altă țară decât în Belgia, însă este un film care este reprezentativ pentru că eh, ilustrează foarte bine toate transformările pe, prin care trece o familie odată cu evoluția acestei boli. Boala Alzheimer este o boală care nu se vede, este o boală care se instalează insidios și care îi obligă pe toți membrii familiei să se schimbe și să se adapteze unei situații care evoluează într-un mod uh, neobișnuit. Nu întotdeauna înțelegi ce se întâmplă, uh, persoana respectivă uh, trebuie să suporte evoluția acestei boli ca și întregul anturaj. Și filmul acesta arată că familia se bate pentru a găsi soluții pentru pacient și pentru a găsi soluții pentru sine. Mi se pare că doamna Celton joacă extraordinar de bine rolul uh, bolnavei și am întrebat-o de aceea dacă a fost ea însă și afectată sau dacă cunoaște persoane care au fost sau confruntat cu această boală și mi-a răspuns nu, eu sunt doar o actriță, mi s-a dat acest rol și l-am jucat și dacă aș fi văzut uh, persoane afectate, le-aș fi imitat. Aceasta cred că este cea mai bună dovadă a artei sale și vă invit să urmăriți acest film în întregime. Veți vedea astfel că nu s-a cruțat absolut deloc, a încercat să uh, zugrăvească o imagine fidelă a acestei boli și a consecințelor sale. Aș vrea să-i aduc încă o dată un omagiu pentru autenticitatea cu care a jucat. Aș vrea să vă spun de asemenea că doamna Chelton are 91 de ani, are o luciditate extraordinară și se exprimă extraordinar de bine și cred că jucând acest rol ne dă un exemplu extraordinar de bătrânețe frumoasă. Și cred că asta ne încurajează să spunem că cei care își pierd capacitatea cognitivă pentru a se exprima trebuie să fie sprijiniți pentru a beneficia de o bună calitate a vieții. Nu pot fi pedepsiți pentru că sunt bolnavi și soluția este informarea și sprijinul. Mă bucur foarte mult uh, că particip la acest atelier și aștept cu nerăbdare să văd care vor fi rezultatele lucrărilor dumneavoastră. Vă mulțumesc! Thank you very much. Mulțumesc! Mulțumim doamne Sabine Henri. Continuăm cu a doua parte a uh, atelierului uh, cu prezentările experților noștri care vor trece în revistă activitățile lor cotidiene, munca cu pacienții, ne vor spune cum anume se poate aborda această boală. Mai întâi, Jean George, director executiv la Alzheimer Europe. Aveți cuvântul. Thank you, Madam Chair. Mulțumesc, doamnă președintă, doamnă raportor, stimați eurodeputați de la Comisia ENVI. În primul rând, vă mulțumesc uh, pentru invitația făcută Alzheimer Europe de a veni la această reuniune. Sunt încântat de faptul că văd aici o serie de colegi, o serie de prieteni, de fapt, de la Parlamentul European, care s-au uh, alăturat alianței noastre și care ne-au sprijinit în anii trecuți în campaniile uh, organizate cu privire la sensibilizarea față de Alzheimer. Iată, la, finalul, la final dorim ca instituțiile europene să recunoască prioritatea bolii Alzheimer, dar totodată discutăm despre abordarea unui teren complet nou și sper că prin această inițiativă să se ajungă la rezultate concrete pentru um, bolnavii suferinți de Alzheimer și pentru aparținătorii acestora. La aceste audieri deseori vin membri societății civile care se plâng că nu, vin, nu se face suficient uh, la nivel european, dar iată că de această dată societatea civilă vine să mulțumească instituțiilor europene pentru ceea ce s-a realizat și pe, pentru ceea ce sperăm noi se va realiza pe viitor. Aș dori să văd prezentarea în PowerPoint ca să mă pot ghida. Aș dori să vorbesc uh, concret despre ce este vorba la Alzheimer Europe. Avem 31 de asociații în 28 de țări europene. Aș dori, în primul rând, să vă spun astăzi de ce noi credem, așa cum crede Comisia Europeană și și Parlamentul, că boala Alzheimer ar trebui să fie o prioritate europeană. Discutând despre formele de demență, informația pe care ne solicită oamenii este cea referitoare la cifra persoanelor care suferă de această condiție. Mulțumită raportului Comisiei Europene, Alzheimer Europe a întreprins un proiect de trei ani în care am făcut o analiză a stării de fapt, a prevalenței acestei boli. Grupul de cetători a găsit 194 uh, de articole din care 17, 17 uh, întruneau toate criteriile de calitate stabilite de grupul științific. Iată prevalența demenței. Am încercat să comparăm rezultatele găsite de noi pentru a vedea dacă există o, o diferență semnificativă între activitatea întreprinsă de noi și ceea ce s-a întreprins în anii 90 de către un grup numit Eurodem. Uh, în prima, pe prima pagină vedeți prevalența demenței la bărbați și apoi la femei. Diferența este relativ mică față de uh, ceea ce a găsit Eurodem. Vedeți care este tendința actuală, vedeți care este diferența la nivelul prevalenței în rândul femeilor. În 90, uh, după o anumită vârstă, iată, nu mai, exist, nu mai exista o tendință crescândă, însă comisia noastră a, găsit o, a constatat o creștere semnificativă în funcție cu, odată cu vârsta. Vârsta este așadar un element cheie. La vârsta de 95 sau la vârsta mai mare de 95, femeile au o șansă de una din două de a suferi de probleme cognitive suficient de grave pentru a fi catalogate ca fiind uh, demență. Dacă calculăm numărul persoanelor cu demență din Uniunea Europeană, atunci iată ce constatăm. Îmi cer scuze, nu sunt 7,4, ci 7,3 milioane de persoane care au, suferă de o, o formă de demență în Uniunea Europeană și se așteaptă ca aceste cifre să se dubleze până în 2050. Iată o imagine cu un iceberg, ceea ce sugerează că acum ne confruntăm cu un număr relativ mic de cazuri și după cum s-a văzut și în film, uh, nu doar persoane diagnosticate suferă, ci lângă o persoană care suferă de demență se află mereu uh, familia, copiii, nepoții, persoane la fel de afectate de această boală. Pe 21 septembrie 2009, comisarul uh, Andrula Vasiliu pentru Sănătate a discutat despre faptul că 19 milioane de europeni sunt afectați de această boală, ținând cont nu doar de pacienți, ci și de îngrijitori și aparținători. Același grup de cercetători a analizat și impactul socioeconomic. Ca factor decizional la nivel politic, sunt convins că sunteți interesați de acest subiect, dar nu o să intru foarte mult în detaliu din lipsă de timp. S-au calculat costurile demenței în 2008 și iată ce s-a constatat. 167 de miliarde de euro au fost bani cheltuiți pe îngrijirea pacienților cu demență, 56 reprezentând costuri de îngrijire informală calculând uh, acest, raportând acestea la costurile anuale per pacient, s-a ajuns la concluzia că se cheltuiesc 22.000 de euro pe an pe pacient suferind de demență. Am încercat să ilustrez imaginea motivului pentru care noi considerăm că demența reprezintă o prioritate europeană și sunt dispus să subliniez faptul că nu doar ne alăturăm angajamentului Comisiei și al Parlamentului de a cataloga demența ca fiind o prioritate, mai mult suntem de acord cu obiectivul uh, Comisiei de a se axa pe diagnosticarea precoce și pe drepturile pacienților. Uh, Discutând despre demență, Comisia dorește să îmbunătățească diagnosticarea precoce. S-au făcut studii în acest sens în 2004. Îngrijitorii au fost uh, întrebați cât timp v-a luat până v-ați dat seama că ceva nu este în regulă cu soțul, cu soția, cu mama, cu tata și uh, până în momentul uh, în care diagnosticul concret a fost stabilit și diagnosticul a fost Alzheimer sau o altă formă de demență. Iată, Germania este fruntașă. Este țara cu 10 luni ca perioadă medie de la semnalarea anumitor nereguli și diagnosticarea concretă. Este așadar țara care se plasează cel mai bine în acest studiu. În celelalte țări durează mult mai mult. În Franța, de exemplu, 2 ani și în Regatul Unit 32 de luni. Cel puțin asta au raportat îngrijitorii. îngrijitorii. Sigur, impactul asupra îngrijitorilor. Comisia Europeană a dorit să obțină informații referitor la abordarea acestora și la practicile din domeniu. S-au făcut uh, cercetări de Alzheimer Europe și de Alzheimer House, i-am întrebat pe îngrijitor cât timp le ia pentru a îngriji pe bolnavi. Pe măsură ce boala avansează, timpul dedicat îngrijitorilor uh, pacienților crește. Și am constatat că chiar și în etapele incipiente 20% din îngrijitori au spus că trebuie să petreacă cel puțin 10 ore pe zi alături de persoana bolnavă pentru a asigura o îngrijire optimă. Și prin asta ne referim uh, pur și simplu la faptul că îngrijitorul trebuie să fie în aceeași încăpere cu bolnavul pentru a se asigura că acesta nu se rănește, că nu fuge din casă și așa mai departe. Deci este nevoie pur și simplu de o prezență fizică când discutăm de îngrijire adesea. Și pe măsură ce boala avansează, iată, cresc, uh, crește și timpul alocat. 39% din cei întrebați au spus că uh, petrec cel puțin 10 ore pe zi la început și apoi, uh, pe măsură ce boala avansează, 50% din cei intervievați au spus că petrec mai mult de cel puțin 10 ore pe zi alături de bolnavi. În uh, același studiu i-am întrebat pe îngrijitor ce părere au despre serviciile care, pe care le consideră necesare, astfel încât să beneficieze de sprijin. O să mă refer la cele mai importante aspecte. Cei care au spus că petrec cel puțin 10 ore pe zi alături de bolnavi au uh, spus că că pauzele din îngrijire sunt foarte importante. Unul din trei îngrijitori uh, a spus că știe că există un asemenea serviciu în uh, țara lor, însă diferența este foarte mare la nivelul uh, statelor membre. Țara care a asigurat care asigură soluționarea acestei probleme cel mai bine este Germania și Scoția, în Franța, însă, doar 10% din îngrijitori știau de asemenea servicii de îngrijire și în Spania doar 3% știau uh, de acest lucru. Așadar, este vorba despre servicii adiționale care vin pur și simplu pentru a-i uh, ajuta pe, pe cei, uh, pe îngrijitorii care sunt acolo zi de zi, astfel încât îngrijitorii în sine să aibă timp pentru propria lor persoană, să aibă o, un răgaz, să meargă la coafor, să meargă la plimbare și așa mai departe. Referitor la drepturile pacienților și la etică, în același studiu am întrebat pe îngrijitori următorul lucru. Știe pacientul că suferă de Alzheimer sau de o altă formă de demență? Veți vedea că 64, media se situează la 64%, însă diferențele din nou sunt semnificative la nivelul statelor membre. În Scoția, 80% din cei intervievați au spus că pacientul de care se ocupă știe de diagnostic. Însă, iată, în Spania procentul se situează la 23%. Discutând despre schimbul de bune practici în materie de etică, după cum a sugerat Comisia, informarea privind diagnosticul reprezintă unul din drepturile fundamentale ale pacientului. Dacă vrem să promovăm uh, autonomia și autodeterminarea pacientului, atunci trebuie să ne gândim că aceștia sunt ființe umane. Și primul pas în respectarea acestor drepturi este acela de a-i informa uh, pe pacienți cu privire la boala de care suferă, astfel încât să îi ghidăm cât mai bine în deciziile pe care le vor lua de la momentul diagnosticării până la finele vieții. Aș dori să mă refer acum la ceea ce s-a întâmplat în 2006. A avut loc declarația de la Paris unde au fost stabilite priorități în ceea ce privește uh, servicii de sănătate, priorități științifice și medicale, chestiunile sociale și de îngrijire, chestiunile legale și etice și asociațiile de Alzheimer. Practic, am vrut să solicităm instituțiilor europene să recunoască demența ca fiind o prioritate de sănătate publică europeană și am dorit să se creeze planuri de acțiune la nivel național european să, fie, să aibă loc o mai bună coordonare la nivelul cercetării în uh, cauzele, prevenirea și tratamentul uh, demenței. Și de asemenea am dorit să fie sporită finanțarea cercetării. Am dorit ca instituțiile europene să analizeze situația îndeaproape și dacă analizați uh, raportul uh, inițiativa al Comisiei, veți vedea că organizația mea sprijină pe deplin demersul european, inițiativa europeană. Considerăm că avem un cadru concret de acțiune pentru viitorul apropiat. Alzheimer Europe este o organizație care va dori să coopereze pe cât uh, mai mult la, în acest sector. Nick Fay a spus că Comisia finanțează coordonarea între statele membre finanțează coordonarea între asociațiile de demență și societatea civilă. În acest context, noi sperăm ca instituțiile europene, Parlamentul, Comisia, să întreprindă activitățile în rând cu noi pentru a-i sprijini pe pacienți, pe îngrijitori și pentru ca această prioritate să fie recunoscută ca atare, astfel încât să fie finanțată la nivel optim pe viitor. La final, încă un mesaj – Iată, oferim un răspuns pe termen scurt și mediu pentru o mai bună cooperare între statele membre și pe termen lung trebuie să realizăm faptul că trebuie să abordăm al optulea program cadru pentru cercetare și dezvoltare. discutând despre marile proiecte europene. Eu cred că Alzheimer, Alzheimer și demenția ar trebui să ocupe un mai mult spațiu aici. În trecut am beneficiat de sprijinul eurodeputaților în demersurile noastre și sunt convins că sprijinul acesta va continua, astfel încât demența să ocupe un loc prioritar în programele mai sus menționate. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, spune doamna președinte. Propun să trecem repede repejor mai, de, mai departe, pentru că suntem puțin în întârziere și trebuie să avem timp și pentru dezbatere. Acum uh, vi-l prezint pe domnul Frisoni. Domnul doctor Frisoni este director științific la Centrul de Cercetare și Îngrijire de la Brescia, din Italia, uh, și veți vedea că domnul Frisoni, de îndată ce își va conecta laptopul, va lua cuvântul. Și va ține, desigur, prezentarea. Okay. And you want to... Yeah, yeah, you... Okay, good. So, we're happy, we're happy to, to hear perhaps... Am dorit să ascultăm care este abordarea medicală și de cercetare în ceea ce privește boala Alzheimer. Facem o scurtă adaptare tehnică înainte. Thank you, Mrs. Vice President. Uh, Mulțumesc, doamnă vicepreședinte, doamnă Matias, mulțumesc pentru această invitație, stimați membrii ai Parlamentului European și ai Comisiei. Voi încerca astăzi să vă ofer un punct de vedere al unui om de știință clinic cu privire la boala Alzheimer. Eu sunt neurolog Uh, consult pacienții și fac și cercetare. Și nu vreau să pretind că ceea ce vă spun este exact ce vă spune orice cercetător din Europa, însă bănuiesc că ceea ce vă voi spune este uh, împărtășit de o mare parte de oameni de știință din Europa. Okay. So, if, if technology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 Okay. Now, I will address eu voi vorbi despre câteva puncte și uh, vă voi răpi din timpul dumneavoastră pentru a vă prezenta cele mai recente evoluții despre ceea ce se cunoaște despre evoluția și patologia aceasta. Nu toate tipurile de demență sunt boala Alzheimer, așa cum nu toate cancer, tipurile de cancer sunt cancer de plămâni, de exemplu. Alzheimer este doar un tip de demență și acum am început să înțelegem de ce se produce. Examinarea patologiei este uh, un lucru foarte benefic pentru pacient și se face chiar acum. Și în cele din urmă voi încerca să subliniez scenariul de cercetare al bolii Alzheimer în Europa dintr-o perspectivă clinică. Și uh, voi vorbi despre uh, traducere, despre serviciile de infrastructură, de cercetare și așa mai departe. Haideți să începem cu prima problemă. De ce apare boala Alzheimer? Noi credem că boala aceasta apare pentru că în uh, creier se acumulează proteine toxice care se numesc amiloide și tau. Acestea se acumulează într-o perioadă foarte lungă de timp timp de mulți ani. Unii spun 10 ani, alții 20 de ani, alții chiar 30 de ani. Această intoxicare a creierului nu se manifestă, nu transmite niciun fel de simptome. La o anumită vârstă, să zicem pe la 75 de ani în cazul ilustrat, apar primele simptome de memorie, foarte slabe. Uitare, de exemplu, este un simptom pe care îl avem cu toții, ni se întâmplă să uităm cheile, să uităm unde am parcat mașina și lucruri de genul acesta. Însă nu este vorba de un handicap, de o dizabilitate. Persoanele continuă să-și desfășoare activitatea în mod destul de normal. După câțiva ani, proteinele toxice uh, duc la dezvoltarea demenței și a unui handicap. Aceste persoane nu mai pot să-și desfășoare munca sau activitățile din gospodărie. Domeniul demenței este ceea ce uh, cunoaștem până acum. În domeniul uh, acesta, faza de demență, este lucrul despre care a vorbit domnul Jean-Georges termenul, uh, durata de la simptome până la diagnostic înseamnă de la declanșare, de la declanșarea simptomelor, deci nu de la declanșarea bolii la nivel biologic, ceea ce se întâmplă cu mult timp înainte în creier. După cum vedeți aici, aceasta este neuropatologia și uh, evoluția ei. Răspândirea. În imaginea creierului aici, vedeți cum arată creierul în faza de demență. Creierul este foarte încărcat cu amiloidă și tau. Și în această fază, tradițional, se plasează diagnosticarea demenței lui Alzheimer pe baza a trei criterii. Nu aveam nevoie până acum de uh, instrumente foarte scumpe sau foarte complicate. În faza de uh, tulburări de memorie, când nu există încă un handicap, creierul este mai puțin încărcat, însă destul de încărcat cu proteine toxice. Sigur că creierul are o istorie neuropatologică de intoxicare cu toxine timp de mulți ani. Și în această fază credem noi că putem diagnostica prin scanare markerii biologici și prin markeri biologici. Deci asta se studiază acum, în anii aceștia. Și încă nu putem să diagnosticăm boala în faza anterioară, însă asta dorim să obținem. Care sunt markerii acestei boli? În primul rând, atrofia, atrofia hipocampusului, care este o structură mică, cât un deget mic, localizat în creier, acolo unde se formează amintirile. Și se poate evalua atrofia în această structură printr-o uh, uh, analiză de rezonanță magnetică profundă alt marker se bazează pe metabolism. Sunt unele zone din creier care nu pot să folosească glucoza. Și puteți vedea că facem o tomografie pozitronică uh, pentru a le detecta. Alt marker este unul biochimic. Se uh, prelevă fluid din cerebrospinal și se măsoară nivelul de amiloidă și de tau direct iar la pacienții cu Alzheimer există un anumit raport între aceste proteine. Și uh, ultimul, dar nu în cele din urmă, este folosirea uh, tehnologiei PET, de, de uh, tomografie pozitronică, este o tehnologie nouă unde se constată depunerea de amiloide și asta se va, fa va deveni realitate în 18-20 de luni de acum. 18-24 de luni va fi folosită și această procedură în diagnosticare. De ce un diagnostic precoce? Uh, pentru că noi dorim să interceptăm această boală cât mai repede și cât mai repede înseamnă acum atunci când apar cele mai mici simptome de memorie. Ar fi ideal să detectăm boala și mai devreme, dar deocamdată nu se poate. Deci încercăm să o detectăm când apar primele tulburări de memorie. Și încercăm să administrăm medicamente care întrerup sau măcar amână depunerea de amiloidă și tau și încercăm să schimbăm această curbă de uh, degene, neurodegenerare în faza tulburărilor slabe de memorie când nu se instalează încă uh, dizabilități. Nu este științifico-fantastic ce vă spun aici. Știm de pe acum că putem să curățăm creierul de amiloidă. Iată niște teste clinice cu un medicament, bapineuzumab, un anticorp. Se vede aici uh, am, nivelul de amiloidă la un pacient înainte și după tratamentul cu această substanță activă. Puteți vedea cât de clară este scăderea nivelului de uh, amiloid după tratament și Apoi, în imaginea de jos, aveți un pacient tratat cu placebo, fără substanță activă și vedeți că nu s-a îndepărtat amiloida. Deci putem să îndepărtăm amiloida din creier și acești pacienți au o evoluție clinică din păcate, care continuă. Deci suntem într-o fază în care putem să îndepărtăm amiloida, dar nu putem să oprim neurodegenerarea încă. Însă asta dorim să obținem. Iată, există niște medicamente pregătite de companiile farmaceutice în faza 1, 2 și 3 de teste clinice. Acestea au obiectivul de a modifica cursul bolii. Iată datele când s-ar putea să iasă pe piață dacă se dovedesc eficiente. Cum am reușit noi ca cercetători să uh, strângem toate aceste informații? De ce și cum am uh, făcut această împărțire și cum am obținut aceste cunoștințe? Un instrument esențial a fost reprezentat de studii pe scară largă, longitudinale, multimodale, ceea ce înseamnă că am luat mulți pacienți care nu aveau deloc simptome sau aveau simptome slabe. I-am uh, scanat și le-am făcut tomografii pozitronice și am aplicat și alte tipuri de analize. Am uh, notat marcării cei mai interesanți și am urmărit timp de 3, 4, 5 ani cât de mult posibil. Așadar, studii în serie pe scară largă multimodale. După cum uh, vă puteți da seama, e vorba de studii foarte costisitoare. Care este situația Europei în acest uh, scenariu? Aceste studii longitudinale pe scară largă au fost uh, finanțate în toată lumea. După cum vedeți, în Statele Unite, cel mai mare studiu a fost făcut în Statele Unite, se numește ADNI, inițiativa de neuroimagistică privind boala lui Alzheimer, un altul în Australia. Europa a finanțat studiul AdNeuromed, un studiu mai mic, din 2007. Iar acum există un studiu IMI uh, de uh, imagistică medicală inovatoare care este în curs de desfășurare și în Japonia sunt studii similare. Unul din actorii, deci, din această acțiune uriașă este și Uniunea Europeană. Însă, colectarea de date din studiile acestea uh, longitudinale pe scară largă se poate face, însă una este să colectezi datele și alta este să deduci și cunoștințele din aceste date. Pentru că îți permi, astfel aceste date îți permit diagnosticarea, evoluția markerilor și patofiziologia. Pentru a interpreta datele avem nevoie de infrastructură științifică. Avem nevoie de uh, uh, depozite pentru stocarea acestor, dat, acestor cantități enorme de date și avem nevoie și de instrumente pentru a extrage informații din, aceste, din această imagistică. Și în cele din urmă trebuie să transpunem aceste cunoștințe în practică clinică, în ceva care să fie util pentru pacienți. Și în ceea ce privește transpunerea acestor cunoștințe în ceva util pentru pacienți, intervine standardizarea, dezvoltarea de proceduri operaționale care să uh, măsoare diagnosticul de ce, de ce putem să diagnosticăm diabetul sau cancerul de prostată? Putem să o facem pentru că putem să măsurăm nivelul de glucoză, de exemplu, putem să măsurăm glicemia. Și acest lucru se face constant în Italia, în Suedia, în Polonia, oriunde. Glicemia mea este 95, oriunde o măsor. Și trebuie să dezvoltăm același lucru uh, pentru acești marcări de diagnostic și facem acest lucru. Există cel puțin două eforturi conduse de oameni de știință din Europa, ceea ce e foarte bine, care sunt însă finanțate de Asociația pentru Alzheimer din America, ceea ce e foarte bine, dar s-ar putea să fie necesară o reflexie la nivel european. Europa este implicată foarte puternic în uh, oferirea de infrastructură pentru oamenii de știință. Există cel puțin două uh, inițiative care au uh, menirea de a dezvolta un laborator de imagistică mondial. Este un lucru de care oamenii de știință au nevoie pentru a uh, interpreta datele și a extrage cunoștințe din toate uh, tipurile de imagini obținute prin diferite procedee din aceste studii longitudinale. Comisia Europeană finanțează dezvoltarea unei, unui laborator global de imagistică care va armoniza și va face interoperabile infrastructurile și laboratoarele de imagistică care acționează la ora actuală în Europa și în America de Nord. Și în acest domeniu Europa are o poziție de lider. În încheiere, după cum puteți citi, în ultimii 20 de ani, cercetarea privind boala Alzheimer a făcut pași imenși înainte, ceea ce uh, se transformă acum în beneficii pentru pacienți prin diagnostic și sperăm că în viitor se va uh, tra transpune și în medicamente uh, specifice. Oamenii de știință din Europa se concentrează pe transpunere, adaptare și pe servicii, infrastructură științifică. Oamenii de știință din Europa și agențiile de finanțare din Europa s-ar putea să aibă nevoie de o realiniere pentru ca cercetarea europeană să fie finanțată de agenții europene. Iar cercetarea clinică din Uniunea Europeană, adică una care să folosească, să facă studii de scară largă, ambițioase, multimodale, are nevoie de mai multe stimulente, ca să folosesc o expresie americană. Mulțumesc pentru atenție. Dom Domnule doctor Frisoni, vă mulțumesc foarte mult. A fost o prezentare foarte interesantă. Unii dintre noi aveau deja informații în acest sens, dar acum iată că am aflat ce se va întâmpla în viitor și uh, vom uh, asculta acum prezentarea doamnei Ana Caputo, doctor Ana Caputo, care vine de la Asociația Internațională Psihoanalitică. Aveți cuvântul, doamnă doctor Caputo. Prima di iniziare il mio, la mia relazione volevo innanzitutto ringraziare Marisa Mattias Înainte de a face această prezentare, aș vrea să vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră aici și aș vrea să mulțumesc pentru prezentările foarte interesante. Uh, mai ales că două persoane apropiate mie au suferit de boala Alzheimer. Este o experiență pe care am trăit-o în propria familie. Aș vrea să-i mulțumesc Marisei Matias și din alt motiv. Munca psihanaliștilor este adesea asociată cu un divan, o sală micuță, în care ești uh, închis cu pacientul tău. Însă trebuie să spun că eu particip și la cercetări și nu doar în uh, ceea ce privește bolile psihiatrice, ci și în uh, ceea ce privește medicina clinică. Poți așadar să faci studii legate de distrofia musculară sau de Alzheimer, chiar și în calitate de psihanalist. Psihanaliza și psihanaliștii pot să își aducă o contribu- contribuție și pot să îi ajute pe pacienți și pe membrii familiei. Dați-mi voie acum să fac această prezentare care este intitulată Locul uitării între memorie și boală locul în care se instalează uitarea este mintea, memoria. Este singurul loc în care există mintea și memoria, singurul loc este creierul. Percepția timpului este strict corelată cu funcționalitatea creierului. Și uh, creierul funcționează diferit uh, în uh, conștiință și inconștiență. Uitarea este dispariția memoriei. Ceea ce s-a uh, petrecut devine inconștient. Memoria dispare și apare uitarea. Trecutul este localizat undeva între amintirile conștiente și cele inconștiente. Platon considera că ideile uitate sunt îngropate undeva, însă nu sunt uitate pentru totdeauna, pentru că se află undeva în inconștient. Freud vorbește despre mecanismul uitării și pune întrebarea de ce dispar brusc amintirile. Freud se întreabă de ce pacienții uită atât de multe și răspunsul pe care îl dă este că ceea ce se uită este ceea ce a fost dureros amintiri care sperie, amintiri rușinoase, amintiri traumatice. Evenimentele traumatice sunt în prezent, sunt în trecut, însă efectele lor se fac resimțite în prezent. Există o relație așadar între uitare și amintire. Un alt uh, analist uh, important a fost uh, Wilfred Bion, care a scris cartea Începutul uitării, și el vorbește despre acel timp mental în care nu mai există dorință și nici memorie. Este acel timp în care se blochează, practic, memoria. De exemplu, când uh, cânți la un instrument sau când alegi o pereche de pantofi sau când uh, dansezi, ajungi să fii în contact cu emoțiile asociate unei anumite amintiri. E vorba despre acele momente care se află pe pragul dintre conștiență și inconștiență. Este o modalitate de a, de a uh, curăța um, un uh, inconștient saturat. Ce se întâmplă însă atunci când timpul îngheață și distruge trecutul și viitorul? Emoțiile dispar și timpul nu mai are substanță. Minutele, orele trec fără să li se atașeze o amintire. Momentele sunt disparate, nu mai au continuitate. Nu se mai însăilează o istorie. Ființa umană devine un principiu general. Și e nevoie de sprijin psihologic pentru ca o persoană să-și regăsească frontierele, granițele. Există și un alt timp de uitare, uitarea definitivă. Atunci când o persoană este afectată de acest tip de uitare, persoana respectivă își pierde complet individualitatea. Individualitatea devine pur și simplu o boală. Se pierde conștiința, se pierd amintirile din trecut, care devin îngropate în inconștient și lucrurile nu se mai exprimă se dizolvă containerul conștiinței și anumite părți ale minții nu mai funcționează. Oamenii care suferă de uitare uită cine sunt. Nu mai știu cine sunt. Și uh, se întrerupe legătura între individ și lumea exterioară. Există niște dimensiuni care nu se mai încadrează într-un uh, tablou de ansamblu, într-un puzzle. Puzzle-ul acesta se dizolvă în abis unde anume sfârșesc gândurile, visurile, speranțele, alegerile unei persoane care este diagnosticată cu Alzheimer. O astfel de persoană trebuie să trăiască într-o într, îngrijorare, într-o confuzie uh, continuă. Nu se mai identifică cu corpul lor, cu corpul ei și spiritul uh, moare de asemenea amintirile sărăcesc și doar familia sau prietenii pot să mai strângă aceste amintiri și să le pună în, în, într-un sac, așa cum ar pune rădăcinile unui copac. Se instalează golul. Ce este acest gol? Golul este cel resimțit de către bolnavi și de către apropiații acestora. E vorba despre acel gol care este resimțit uh, și de medici, de toți cei apropiați care văd că o persoană începe să se simtă din ce în ce mai rău. Exista o structură și această structură a dispărut. și există o legătură între viața acestei persoane și viața anturajului. Individualitatea se șterge și atunci se instalează și uh, problemele în rândul colocatarilor, aceste persoane, în rândul persoanelor care locuiesc în casa bolii împreună cu bolnavul. nu mai este posibilă o relație de iubire, pentru că discutăm despre un corp, nu despre o persoană. Apare așadar o ambivalență emotivă, o formă de relație ambiguă care duce la uh, o neliniște în uh, întreaga casă. Practic nu poți să spui de pe o zi pe alta că nu mai iubești persoana respectivă și nu poți să-i spui nici că nu o poți urâ sau să-i spui că trebuie să redevină ceea ce a fost cândva. Timpul continuă să se scurgă, ca și până în momentul respectiv, iar colocatarii din casa bolii trăiesc această relație ambivalentă, această relație toxică încep să disprețuiască această persoană, încep să se înfurie pe ea. Pentru că viața acestei persoane se scurge practic printre degete. Și trebuie să se depășească acest scurt circuit uh, al ambiguității. Cum poți să supraviețuiești atunci când trăiești cu o persoană afectată de această boală? apar emoții foarte profunde, emoții de care colocatarii nu sunt întotdeauna conștienți, pentru că de multe ori se confruntă cu ele pentru prima dată. Le este foarte greu să, să facă față acestei dureri. Trebuie să reușească să controleze aceste emoții dificile. Dacă se închid în ei și dacă le ascund de ei înșiși, nu le recunosc, însă trebuie să le recunoască și să le facă față în fiecare zi. Un copil, de exemplu, trebuie să plângă pierderea tatăi, tatălui sau a mamei, care au fost cândva împreună cu ei, dar care nu mai e prezent. Cine va asculta țipătul îndurerat al unui copil care și-a pierdut tatăl sau mama. În cele din urmă, copiii trebuie să sufere această pierdere pentru că își dau seama că nu mai recunosc pe cel care le-a fost cândva părinte. Pentru a vă ajuta să înțelegeți mai bine ce înțeleg prin ambivalență și ambiguitatea care se instalează între cel care suferă de Alzheimer și cei apropiați, am uh, și un uh, film nu am văzut filmul pe care l-ați văzut uh, dumneavoastră, însă am venit și eu cu un film care este despre romanciera Iris Murdoch. Este un film care datează din 2001. Iris Murdoch a fost diagnosticată cu Alzheimer în 1997. În 1996 și-a publicat uh, ultima carte. Era o persoană foarte inteligentă, foarte deschisă, foarte vioaie și care vorbea să, voia să vorbească despre importanța libertății și a iubirii. Însă a fost uh, lovită de această boală cruntă și ea, care fusese întotdeauna o femeie extrem de independentă, și-a dat seama, de pe o zi pe alta, că și-a pierdut reperele. Filmul acesta pune întrebarea cine trăiește o dramă. După 46 de ani de căsnicie, soțul lui Aris Murdoch își dă seama că această femeie a devenit o fantomă ambiguă. Îi pune întrebări la care nu primește niciun răspuns și se înfurie practic nu mai pot să mai menții o legătură fondată pe iubire, pentru că se instalează furia. Și furia aceasta te îndepărtează de pacientul afectat de uh, boala Alzheimer. Soțul lui Iris începe să-și amintească de trecutul soției și trecutul acesta devine prezent. Soțul începe să se scufunde din ce în ce mai mult în trecut. Casa întreagă se scufundă în trecut. Cărțile. Cărțile pe care soția nu le mai înțelege. Cărțile care sunt uh, abandonate în diverse locuri din casă. Cei doi au rămas împreună până la sfârșit. Însă John o plânge pe această femeie, plânge după cea pe care a pierdut-o și după moartea ei, scrie două cărți despre ea. Există un, un film care a fost prezentat la Veneția și care a fost realizat în octombrie 2010. Este un film în care relația dintre cei doi este diferită. Nu e vorba despre un film care abordează tematica iubirii conjugale. În acest film, protagonista Uh, îl îngrijește pe soțul ei ca pe un copil, pe acel copil pe care nu l-a avut niciodată. Aș vrea acum să ajung la concluzii. E important să putem să venim și cu soluții în ceea ce privește relația dintre îngrijitor și cel îngrijit o relație în care e nevoie de alegeri conștiente. Procesul acesta al doliului trebuie să fie bine încadrat. Persoana care îngrijește un bolnav trebuie să treacă prin acest proces de doliu pentru persoana pe care a pierdut-o. E vorba despre o pierdere vitală care te împiedică să ai o relație lipsită de ambiguitate cu pacientul. La ora actuală lucrez cu un pacient care și-a pierdut uh, tatăl în urma unui atac uh, de cort și nu poate să îl plângă, să-i plângă, să plângă această pierdere pentru, pierdere pentru că mama lui are Alzheimer. Nu se poate duce la cimitir și nu poate să îi plângă pierderea pentru că încă mai plânge pierderea mamei cat și care brusc nu-l mai recunoaște. Pacientul acesta pacientul acesta este un pacient pentru care mama a fost foarte importantă. Trebuie să poarte doliu pentru toți cei pe care i-a pierdut. Toți cei care se ocupă de o persoană bolnavă trebuie să treacă printr-un proces de do doliu. Este foarte important uh, pentru că altfel se află într-o situație paralizantă, ca și cum ar fi închiși sub o dală de piatră. Ce se poate face în cadrul unei analize? Vorbim despre 27 de țări aici și uh, este prezent în sală și un neurolog, domnul Frizoni. Eu, unul aș fa- eu una aș face propunerea următoare. În uh, spitale ar trebui să existe un spațiu pentru reuniuni de grup, un spațiu în care să se creeze rețele de sprijin, un adevărat spațiu consacrat acestor oameni. E nevoie de o formă de memorie în spitale. Eu nevoie de un fel de jurnal. Si, si, si, si, no, Am terminat, spune doamna. Mulțumesc foarte mult, doamnă doctor Caputo. Uh, thank you for your uh, interesting presentation from a psychoanalytical uh, approach, but I have to Mulțumim pentru abordarea dintr-o perspectivă psihoanalitică, însă a trebuit să vă atrag atenția asupra faptului că nu mai prea avem timp. Prezentarea noastră a fost puțin mai lungă decât m-aș fi așteptat, așa că dăm cuvântul imediat ultimului vorbitor, dar nu celui din urmă, domnul Lars Olof Valund din Kaulinska, Suedia. Aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președintă. În primul rând, aș dori să vă mulțumesc pentru invitația la acest uh, atelier de lucru, aș dori să dezbat câteva aspecte ale bolii lui Alzheimer și ale demenței, care reprezintă o combinație între ceea ce se întâmplă cu pacientul, dar și uh, cu îngrijătorii și modul în care aceștia sunt influențați și apoi referitor la prevenție, pentru că acesta este un alt aspect despre care aș dori să vorbesc. Aș dori să vă vorbesc despre comportamentul BTSD. Acesta se manifestă la toate persoanele suferind de demență sau Alzheimer. Este vorba de simptomele non-cognitive, care nu țin de, de, de perturbarea memoriei. Câteodată este foarte stresant, atât pentru pacient cât și pentru îngrijător, pentru că, iată, este o etapă extrem de dificilă. Problema apare din cauza leziunilor cerebrale și din cauza disfuncțiilor, în esență, dar uh, putem privi lucrurile și dintr-o altă perspectivă. Simptomele pot fi explicate și de mediul fizic, de interacțiunea între îngrijitor și pacient, despre modul în care pacientul interpretează lumea din jurul. Și aceasta, aceste fapte, acești factori dau simptomele, de fapt. Exemple ale acestui comportament, depresia, halucinații, de, uh, stări de deziluzie, comportament agresiv, uh, rătăcire pe timpul zilei, pe timpul nopții, rătăcire fizică, uh, anxietate, apatie și insomnie. Unele, uh, unii factori reprezintă un foarte mare stres, motiv de stres. Iată o schemă privind procesul care durează 10-15 ani și în stadiile incipiente către stânga vedeți că se manifestă depresia, anxietatea, apoi uh, iluziile, halucinațiile și pe măsură ce stresul crește, se manifestă și rătăcirea și agresivitatea. Cum se tratează aceste simptome? Când am început să activez în acest uh, domeniu, uh, exista doar un singur tratament, și anume tratamentul medicamentos. Însă astăzi privim lucrurile dintr-o altă perspectivă și începem să, ă, cu tratamentul non-farmacologic pentru a vedea, în primul rând, ce cauzează simptomele. Este cumva ceva în interacțiunea ă, pacient-îngrijitor, ceva în mediul fizic sau nu. Și apoi există, desigur, și tratamente farmacologice ă, dar uh, există și posibilitatea de a apela la tratamente alternative, aromaterapie și așa mai departe. Și dacă uh, apelând la toate acestea nu avem succes, desigur trecem la medicamente. În uh, linii directoare suedeze și în liniile directoare nice se stresează însă faptul că trebuie să ne axăm în primul rând pe tratamentul non-farmacologic și abia apoi să mergem mai departe. Trataman, tratamentul farmacologic, risperidon și haloperidol, uh, căutăm însă și alte tratamente, prin, uh, de exemplu, uh, inhibitor de acetilcolină esterază. Există încă dovezi nevalidate în ceea ce privește tratamentul uh, și eficiența acestuia. Deci avem nevoie de mult mai multe studii și cercetări pentru a decide ce tratamente sunt bune și care trebuie să fie eliminate. Referitor la revizuirea sistematică a terapiilor non-farmacologice, s-a publicat un, recent un studiu al cărui obiectiv a fost să se evalueze tratamentele uh, non-farmacologice. Avem 179 de documente incluse în acest studiu. Au fost uh, tratate intervențiile din uh, training cognitiv, stimulare cognitivă, uh, amintiri și așa mai departe. Și de asemenea s-a tratat, s-au luat în calcul și îngrijitorii cu pregătirea acestora, sprijinul acestora. Care sunt rezultatele? Îngrijitorii și intervenția cu îngrijitorii reprezintă factori foarte importanți în uh, viața pacienților. În ceea ce privește pacienții, efectele au fost pozitive prin uh, antrenament cognitiv, uh, ADL. Efectele însă au fost negative sau nu au generat rezultate concrete în ceea ce privește terapia prin, rea, prin uh, recreere, de exemplu. Un număr mare de intervenții nu au generat absolut niciun efect, motivul fiind lipsa studiilor, lipsa măsurilor adecvate și structura uh, slabă a studiilor. Trecem acum la stresul cărora le, este, le sunt supuși îngrijitorii. După cum am auzit astăzi, rudele, îngrijitorii, aparținătorii sunt afectați de situația celor dragi. Cei care se ocupă de bolnavi suferă de depresie, anxietate, insomnie deseori și au uh, suferă de simptome somatice din cauza stresului. Avem din ce în ce mai multe dovezi asupra faptului că edu- psihoeducația, grupurile de suport, terapia psihologică reprezintă lucruri absolut uh, nesențiale pentru îngrijitori și aceștia au nevoie de momente de respiro ca să își uh, reîncarce bateriile. Iată câteva cifre de pe site-ul Family Caregiving Alliance. Deja am auzit care este situația astăzi. Aparținătorii petrec foarte mult timp alături de rudele bolnave. Asta în special în cazul pacienților bolnavi de, suferind de demență. Dacă persoana suferă de demență avansată, atunci se petrec mai mult de 45-46 de ore pe săptămână alături de aceasta. Însă știm cu certitudine că aceste persoane suferă și de boli, prezintă și un risc de boli cardiovasculare, sistemul imunitar le este afectat și din cauza stresului cărora le sunt supuse aceste persoane, ci îngrijitorii, pot să sufere pe termen lung diverse afecțiuni. 40% dintre persoanele, dintre îngrijitori, suferă de depresie sau de stres foarte mare. Un studiu de intervenție din New York, axat pe 229 de subiecti, analizat situația acestora, au existat șase sesiuni de sprijin și la rezultat, ca rezultat simptomele de depresie au fost reduse în rândul subiecților. Deci, vedem că se poate interveni totuși. În ceea ce privește prevenția, s-a discutat deja foarte mult despre tratamentul farmacologic și încercăm să găsim un tratament definitiv pentru boală. Există din ce în ce mai multe informații referitoare la prevenția bolii, de exemplu și știm din studii epidemiologice că aportul de pește în alimentație poate să reducă prevalența bolii. În urmă cu câțiva ani am avut un studiu specific cu acizi, acizi, acizi grași omega-3 și iată că rezultatele au fost favorabile. S-a Uh, înregistrat o îmbunătățire a funcției memoriei. Efectul nu a fost unul substanțial, dar a fost remarcabil totuși în contextul dat. Și rezultatele au fost atât de interesante încât uh, acum avem un uh, studiu pe dietă numit Lipid Diet, finanțat la nivel european, referitor la intervenția într-un stadiu incipient. Tratament, studiul presupune un tratament de 2 ani și utilizează un cocktail cu acizi grași omega-3. Știm că stresul uh, și stresul îngrijitorilor reprezintă un subiect foarte important în acest uh, context și comorbiditatea de asemenea Așadar, uh, este nevoie să întreprindem mai multe, studiu, mai multe studii în acest domeniu pentru a găsi abordarea cea mai eficientă. Am dorit să ne îndepărtăm de tratamentul medicamentos. Știm de asemenea că îngrijitorii, aparținătorii prezintă un risc mare de morbiditate somatică și psihiatrică, de aceea trebuie să investim mai multe resurse astfel încât să găsim abordarea potrivită și să acordăm resursele potrivite intervențiilor în acest context. Consider că cercetarea pe alimentație și pe medicamente în stadiul de prevenire reprezintă un aspect foarte important pentru a preveni apariția demenței și a bolii Alzheimer în primul rând. Vă mulțumesc pentru atenție! Mulțumesc, domnule profesor. Acum, iată, deschidem runda de dezbateri și avem o sesiune de întrebări și răspunsuri. Înainte să dau cuvântul vorbitorilor, menționez faptul că dacă ne rămâne ceva timp, o să revenim la prezentarea raportului doamnei Matias și apoi vor avea cuvântul și raportorii din umbră, care sunt invitați să adreseze întrebări, dar uh, vă rog frumos să, să, să, se refere, să se adreseze strict vorbitorilor să nu se refere la propriile idei. Doamna Mănescu, aveți cuvânt, Antonescu, aveți cuvântul. Eh, Vreau să rog pe toți cei care pun întrebări să spună cui anume le adresează. Aș vrea să mă refer la Uh, programarea în comun activităților de cercetare. Nu am putut să ajung uh, uh, de la începutul întâlnirii. Vreau să mulțumesc raportoarei noastre pentru organizarea acestui workshop și tuturor celor care au, ne-au oferit prezentări atât de interesante. Nu am apucat să, să ascult prezentarea comisiei. Aș vrea să vorbesc despre programarea în comun a activităților de cercetare. Uh, pentru că uh, consider că este uh, cel mai important pas pe care îl facem în direcția luptei cu această boală și aș vrea să știu, în termen de finanțare și de aport, al, care este aportul Comisiei. Președinte, întrerupe. Vă rog să puneți o întrebare. Nu am auzit semnul de întrebare, dar vă rog să spuneți. Vă voi da după aceea cuvântul. Interesată de, vreau să întreb Comisia, care este uh, contribuția Comisiei în acest uh, uh, program de programare în comun activităților de cercetare? Știm că Comisia asigură secretariatul, dar uh, mă interesa în termen de finanțare care este aportul uh, pe care Comisia îl uh, are în vedere. Mulțumesc. Okay, I'll just answer that question directly. Am să răspund am să răspund direct la această întrebare pentru că domnul Faria a trebuit să plece. El a spus acest lucru la început, a fost primul vorbitor și sunt convinsă că cei de la comisie vor transmite doamnei Antonescu discursul domnului Fai ca să știe exact ce s-a spus și după aceea vom reveni la discuțiile în comi comisia noastră. Domnul Juvan acum. Mulțumesc, doamnă președinte. Am două întrebări pentru domnul Frisoni. Prima întrebare. Am înțeles nevoile de, finanța de, de finanțare a cercetării pe care le-ați menționat, dar nu credeți că înainte de toate cercetarea europeană trebuie să fie mai puțin fragmentată? Uh, și diferiții specialiști care se preocupă de uh, boala Alzheimer să poată să colaboreze mai bine, de exemplu biologii celulari, biochimiștii, specialiștii în imagistică, psihologii și așa mai departe. Am impresia că există mijloacele dacă sunt fragmentate astăzi geografic în Uniunea Europeană și între specialități. Aceasta a fost prima întrebare și a doua întrebare Toată lumea vorbește mult și ați vorbit și dumneavoastră despre uh, proteina amiloidă, însă eu vreau să vă întreb, în uh, faza actuală a, cunoaș- a cunoștințelor, nu aveți cumva impresia că această proteină este de fapt un simptom al bolii și nu o cauză? Pe mine m-a uh, uimit prezentarea pe care ați făcut-o Mm, și de asemenea din literatura de specialitate se pare că din tehnici se reușește să se diminueze cantitatea de amiloidă, dar aceasta nu se transpune într-o ameliorare clinică. Nu suntem cumva ca în situația pat unei patologii canceroase care provoacă uh, vărsături, de exemplu. Vărsăturile se pot vindeca, dar asta nu vindecă boala. Ce părere aveți? Mulțumesc! Înainte de a vă Uh, da cuvântul pentru răspunsuri. Vă rog să ascultați și următoarea întrebare, pentru că dintre deputați mai este doar o întrebare. Lena. Linda McEwan. Da, am doar o întrebare. Vreau să știu cât de uh, reală este această cercetare. Chestiunea legată de omega-3, cât de bine este cercetată și documentată? Este o chestiune bine cunoscută sau e doar o idee nouă? Care e programul de cercetare? Pentru că este un lucru foarte simplu de modificat în obiceiurile alimentare ale oamenilor. Mulțumesc, Linda, Linda Frederic Ris. Mulțumesc, doamnă președinte. Am trei întrebări sub întrebări, pentru că vreau să uh, repet cumva ce a spus domnul Juvin în legătură cu plus valoarea cercetării europene. Și probabil că mă adresez și eu tot profesorului Frisoni cu întrebările mele. Domnule profesor, credeți că modul în care se desfășoară cercetările până acum este satisfăcător, global? Sau ar trebui oare să se schimbe ceva, dacă Europa dorește să aibă mai multe șanse să găsească un medicament foarte curând care să amelioreze situația, nu ar trebui oare să-și diversifice nu cercetarea, ci sfera de cercetare și să nu se concentreze. Nu sunt medic, nu sunt expert și nu vreau să folosesc niște argumente pe care nu le stăpânesc, dar din ce am înțeles din literatura științifică pe aceste teme, am impresia că se pune accentul unic și central pe chestiunea plăcilor amiloide. Aș vrea să știu dacă nu cumva ar trebui extins câmpul de cercetare. Și apoi o întrebare care nu se referă la omega-3, care m-a interesat și pe mine foarte mult, se referă la tutun. Citim foarte mult, cred că este chiar un studiu finlandez publicat recent în acest sens. Deci se înțelege din literatură că s-a făcut o legătură între cei care fumează mult, peste două pachete de țigări uh, pe zi și un risc mai ridicat de a suferi de boala Alzheimer. Ce se mai știe despre aceste cercetări? Mulțumesc! Mulțumesc, Frederic! Mă mai uit dacă mai dorește cineva să ia cuvântul. Nu este cazul, deci dau cuvântul uh, celor doi vorbitori, domnul Frasoni și domnul Valund. Domnul Frasoni, vă rog. Fri, domnul Frisoni. Da, vă mulțumesc pentru aceste întrebări care îmi permit să explic ce este posibil acum, dat fiind timpul limitat. În primul rând, fragmentarea cercetării europene. Este de la sine înțeles. E absolut clar. Fără îndoială, cercetarea este fragmentată în Europa. De aceea, Comisia a început această inițiativă de programare comună. Ce vreau eu să spun este că pentru ca oamenii de știință să lucreze armonizat împreună în Europa, trebuie să se creeze un proiect ambițios. Oamenii de știință trebuie să aibă un nume comun, clar, un proiect ambițios la care să se realieze. În Statele Unite, îmi pare rău că spun tot timpul ce se întâmplă în Statele Unite, însă din păcate, acum trăim într-o lume globalizată și nu putem să facem abstracție de ce se întâmplă în alte părți. Și în Statele Unite s-a reușit să se dezvolte un proiect ambițios și e vorba de tulburările ușoare de memorie. Și acum încep să uh, uh, se ocupe de această fază. Iar noi în Europa rămânem în urmă și Europa trebuie să-și găsească propriul spațiu, ceea ce este valabil și pentru întrebarea doamnei de acolo. Îmi pare rău, nu am uh, reținut numele. Deci, da, Europa trebuie să-și găsească propriul său domeniu de cercetare și cred că acum există un domeniu pentru Europa în dezvoltarea de infrastructură de cercetare. Aici este un, un spațiu liber în scenariul global. Alte națiuni, alte state nu finanțează acest domeniu, nu finanțează suficient și nu au un interes suficient pentru acest domeniu. Deci noi în Europa am putea să ne dedicăm eforturilor acestui domeniu acum. Sigur că trebuie să ne mai gândim la ceva și pe viitor, mai târziu. În ceea ce privește rolul amiloidei. În prezentarea mea nu am intrat în detaliile dezbaterii amiloidă tau. Eu le-am menționat pe amândouă, nu am intrat în detalii, nu sunt biolog specialist, uh, însă există un acord între cercetători că mai întâi apare amiloida și după aceea neurodegenerarea. Noi nu știm acum ce, ce este între depunerea de amiloidă și neurodegenerarea. Și este destul de neclar faptul că amiloida se depune în anumite Uh, zone ale creierului, iar neurodegenerarea se produce în alte zone ale creierului. De ce? Nu știm. Însă asta nu înseamnă că amiloida este doar un simptom al bolii. Acum intrăm într-o dezbatere științifică și exact asta nu ne dorim. Dar bine, am să mă, am să mă opresc aici. Vă mulțumesc, domnule doctor Frisoni. Am să-l rog pe domnul Juvin să uh, aibă o discuție cu dumneavoastră bilaterală pe teme medicale. Iar acum îi dau cuvântul uh, domnului profesor Valun și celorlalți care doresc să ia cuvântul din uh, panel, pentru că nu mai avem timp, mai trebuie să discutăm și despre raport. Domnul profesor Volund. Da, mai întâi... Uh, în legătură cu acizii grași omega-3 și cât de nouă este această idee. Este într-adevăr o idee destul de nouă. Uh, studiile încep să se încheie, dar durează cam 10-15 ani până când se validează cunoștințele și știm dacă această uh, informație este, nou, este bună sau nu. Este deci ceva nou, care abia a început să fie studiat studiile sunt scumpe și sunt foarte puține firme care le susțin. Iar oamenii de știință sunt cam pe cont propriu în acest domeniu, deci suntem abia la început. Mai e vorba, de exemplu, și de vitamine și care e problema cu ele. Este, ideea este să începi să le iei înainte să se manifeste simptomele și întrebarea despre fumat și dacă fumatul dăunează. Da, sunt mai multe studii care arată că fumatul este uh, un factor care crește riscul de boli neurodegenerative. Este important, de asemenea, să identificăm riscurile în domeniul fumatului, de exemplu. Sunt uh, persoane, într-adevăr, care dacă fumează se îmbolnăvesc și dacă nu ar fuma, nu s-ar îmbolnăvi. Deci este un factor foarte important. Mulțumesc, domnule profesor Volund. Cine dorește acum să ia cu... George dorește să ia cuvântul acum. Da, în legătură cu coordonarea, organizația mea întotdeauna a încercat să obțină finanțare suplimentară pentru cercetare. Nu e vorba doar de mai multă cercetare, ci de cercetare mai bună coordonată. Salutăm inițiativa comună de programare a Comisiei și unul dintre exercițiile din această inițiativă a fost o cartografiere a cercetării care este la nivel actual finanțată la, pe plan național ceea ce se întâmplă de șase luni și încă nu am primit răspunsul. Nu știm încă ce se finanțează la nivel național. Deci e clar că există nevoia de mai bună coordonare a activităților de cercetare. Și ultimul lucru pe care voiam să-l spun, nu trebuie să examinăm doar cercetarea medicală, ci și uh, noi, ca asociație din domeniul Alzheimer, sperăm să existe o, un, un tratament pentru această boală, dar deocamdată se pot face schimburi de bune practici în legătură cu îngrijirea acestei boli. Cum anume ne ocupăm de aceste persoane, cum finanțăm îngrijirile și alte dimensiuni este de asemenea un domeniu de cercetare care nu trebuie dat uitării. Mulțumesc foarte mult! Doamna Henri, sunt președinte a asociației din Belgia și vreau să spun că eu reprezint familiile și persoanele vizate și am găsit uh, deja dar, ajutor, dar nu suficient, prin rețelele care se creează. Așadar, o muncă corelată pe cercetare și pe cercetare psihosocială este foarte interesantă. Schimbul și împărtășirea de informații sunt foarte importante. Și încă un lucru pe care voiam să-l spun, dacă o persoană are boala Alzheimer, nu înseamnă că nu rămâne tot o persoană până la sfârșitul zilelor și că rămâne o persoană pe care o poți iubi, chiar dacă această dragoste se schimbă sau se exprimă altfel. Și vreau să insist pe acest uh, subiect pentru că am trăit și eu asta și vreau să vă spun că se poate și vreau să le spun tuturor celor care se implică să aibă curajul să o facă și să uh, creadă în sensul de a îngriji o altă persoană și nu un obiect. Mulțumesc foarte mult, doamna Marie. Uh, domnul Fai s-a întors. Vreau să vă dau cuvântul rapid ca să răspundeți la întrebarea doamnei Antonescu și i-am promis deja că va primi detaliile în scris. Vă rog să răspundeți în maxim două minute. Thank you, Madam Chair. Yes, as you know, there are not very many... Mulțumesc, doamnă președinte. După cum știți, uh... Nu foarte mulți de la comisie lucrează în acest domeniu, așa că trebuie să jonglăm. Uh, în ceea ce privește întrebarea ce mi-a fost adresată referitoare la cercetare și la implicarea unor problematici mai ample. La comisie avem tendința să ne axăm pe lucrurile pe care le considerăm a fi cele mai utile din punct de vedere general, deci cercetare fundamentală. Dar astăzi vedem că recent ni s-a arătat că ar trebui să avem o abordare holistică. Uh, ar trebui să putem uh, să vedem ce anume înseamnă abordarea noastră în termeni concreți, practici. Și atunci, doamnă președinte, uh, s-a făcut remarca că nu este suficient să analizăm uh, tratamentul la nivel individual, ci trebuie să vedem cum anume este implementat, cum anume aduci la oaltă profesioniști, persoane din variate domenii. Apreciem această abordare Aș dori de asemenea să mă refer și la um, inițiativa Uniunii Europene privind uh, populația în îmbătrânire, îmbătrânire sănătoasă, desigur. Permiteți-mi să spun că ar fi în interesul celor care participă astăzi la acest atelier de lucru să uh, urme, să urmărească această inițiativă îndeaproape. Este în curs de dezvoltare, au loc consultări, dar știm că este o prioritate a președintelui Barroso și o inițiativă prioritară a Colegiului Comisarilor. De aceea, cred că putem să presupunem că va exista și o finanțare ca atare. Este vorba despre abordare inovatoare și cred că acum avem oportunitatea de a adresa unele problematici dezbătute astăzi prin acest nou instrument. Mulțumim, domnule Fahi. Iată, mesajul este că este nevoie de sprijin, de presiune și cu siguranță raportorul împreună cu raportorii din umbră vor exprima acest lucru cât se poate declar în raport. Dacă e nevoie de amendamente, cu siguranță le vom avea și pe acelea. Încheiem partea a doua a atelierului nostru de lucru, ajungem la partea a treia. Uh, eurodeputații vor lua cuvântul cu privire la demență. Eu am posibilitatea de a mă referi la acest aspect, dar foarte pe scurt pentru că nu mai avem timp și pentru că încerc să nu mă implic emoțional. Mă preocupă politicile de sănătate de când sunt la Parlamentul European de 21 de ani. A fost una din prioritățile mele în domeniul protecției consumatorilor, ajutării de sănătate și așa mai departe, și a politicilor de mediu. Dar iată că acum, nemai fiind coordonator, pot să recunosc faptul că acestea nu-mi sunt, nu sunt atât de apropiate precum a fost protecția consumatorilor, de exemplu. Întotdeauna însă m-au interesat uh, bolile mentale și nu am crezut că voi ajunge să fiu afectată de acestea, dar am fost. Sunt singură la copii, sunt singură la părinți și mi-am pierdut tatăl urmă cu 8 ani când am murit foarte repede de cancer. Mama mea a rămas singură. Era însă o femeie foarte abilă. A murit uh, în ianuarie uh, la 79 de ani, încă într-o stare fizică foarte bună, dar am simțit că devine din ce în ce mai ciudată și nu puteam să-mi explic acest fapt. A început să creadă că în marea casă în care trăia singură, oamenii se vor alătura, dar i-am am contra... Credea că, mereu credea că sunt oameni în casă, însă o contraziceam și nu înțelegea. Și iată, a ajuns să aibă o anumită formă de demență și am aflat foarte târziu acest lucru. Discutăm despre cele 10 luni de la detectarea simptomelor și până la uh, diagnosticare uh, în Germania. Dar iată, cele 10 luni nu au fost uh, valabile în cazul nostru. A durat un an și jumătate. Și mereu mama mea spunea că se poartă o luptă în mintea ei, era o furtună. Uh, ea mereu a vrut să știe dacă are o tumoare sau dacă are o tumoră sau nu. Am mers uh, la RMN, ni s-a confirmat că nu are o tumoră, că este sănătoasă și a fost ușurată că este sănătoasă. Nu. Neuro, neurologul ne-a spus că are o prezintă o atrofie într-o anumită parte a creierului uh, și că la un moment dat va pierde anumite funcții cerebrale. Desigur, mama mea a vrut să ia tratament, dar uh, neurologul mi-a spus că indiferent ce face, indiferent ce tratament urmează, rezultatul va fi nul. Mama a continuat să trăiască singură, dar iată, a trebuit să schimbăm iala de la ușa de la intrare de patru ori în decursul unui an, pentru că pierdea constant cheile. Avea 78 de ani, însă arăta de 65, era o femeie în putere, o, o femeie în formă. Însă mereu constatam că ceva nu e în regulă, mai ales când uh, în februarie 2009 nu m-a sunat de ziua mea. A uitat că este ziua mea. Evident, eu nu am sunat-o să amintesc că este ziua mea pentru că nu am vrut să o rănesc dar acela a fost momentul în care am constatat că totuși ceva nu este în regulă. Doctorul Caputo ne-a prezentat astăzi uh, multe lucruri pe care le-am putut înțelege foarte bine. Și partea, la care, uh, partea în care s-a referit la pierderea unei persoane, pierderea unei persoane care încă este în viață, dar care nu mai este aceea, aceeași, este un lucru extrem de dificil, indiferent cine ești, indiferent ce educație ai. Pentru oricine, acest, uh, acest parcurs este unul extrem de dureros. Mă consider o persoană bine educată și bine informată. Și cu toate acestea, iată, nu am putut să fac față acelei situații. Uh, nu am știut la cine să apelez. L-am sunat pe Jean-Georges, l-am întrebat ce să fac. Însă, iată că trebuie să ne asigurăm de faptul că diagnosticarea este rapidă și trebuie să identificăm ca atare simptomele. În timpul prezentărilor, ne uitam unii la ceilalți și ne gândeam, păi și noi uităm lucruri, și noi uităm nume, și noi uh, ne uităm unde ne-am pus telefonul mobil, trebuie acum să ne facem griji că apare demența. Toată lumea știe că atunci când apar anumite perturbări, trebuie să mergi la medic, pentru că se poate manifesta o boală, pot fi simptome de cancer și așa mai departe. Deci, toată lumea știe de ce să se teamă, mai ales atunci când discutăm despre boli cardiovasculare, de exemplu. Însă, când discutăm despre demență și despre simptomele timpurii, lumea nu știe cum să reacționeze și ce să facă nu trebuie doar să investim mai mult în cercetare, după cum a spus doamna Antonescu, pentru că da, și eu cred că acesta este o parte importantă a activității noastre. Cred de asemenea, după cum s-a subliniat la Alzheimer Europe și la alte organizații privind această boală, că trebuie să sensibilizăm populația, trebuie să atragem atenția asupra tratamentului, mai ales acum că am votat asupra serviciilor de sănătate transfrontaliere uh, la comisie și vom avea votul și în plenară. Oamenii acum pot să meargă în Suedia ca să beneficieze de tratament. Oamenii pot să meargă din sudul Germaniei în Italia. Ideea este că există centre de excelență în anumite țări și atâta timp cu cât, cu cât populația este informată mai repede, cu atât mai bine. Și acestea sunt aspectele pe care trebuie să ne axăm. Să ne axăm asupra simptomelor, să sensibilizăm populația la ele, astfel încât să le oferim informații utile acestor oameni. În cazul meu ar fi fost extrem de util acest uh, lucru. Uh, mama mea nu a murit de demență, de fapt, ci a murit din cauza unui lucru absolut stupid, a ajuns la spital din cauza unei rând deschise, a murit seara târziu la spital pentru că uh, nu era o asistentă prin preajmă care să aibă grijă de ea să nu sufere complicații. Oricum, mama mea a fost extrem de uh, tulburată în ultimul timp. Nu mai știa că tatăl meu a murit și iată, demența a avansat foarte repede în, uh, uh, în ultima etapă. Trebuie să îi ajutăm și pe cei care recunosc că ceva nu este în regulă cu persoanele în cauză. Deci, după cum am spus, în ultimul timp mama nu și-a mai amintit de ziua mea, ca norocul și-a amintit de mine. Însă, în ultimul timp, când uh, o sunam și uh, îi dădea cineva telefonul spun că este Dagmar, uh, într-o primă etapă nu își amintea cine sunt, dar ascultându-mi vocea își dădea seama că sunt eu, că sunt fica ei, dar nu își dădea seama că sunt eu dacă cineva îi spunea este fica ta, este Dagmar. Ideea este că până la final ea și-a dat seama că ceva nu este în regulă cu ea și acest fapt a speriat-o profund. Eu cred că pacienții ar trebui să știe care este diagnosticul, dar ar trebui să știe și cum pot fi ajutați. Nu ar trebui lăsați singuri cu propria lor soartă. Asta trebuie să facem cu, tot, cu toții. Acesta a fost și scopul atelierului nostru de lucru și mă bucur că i-am făcut față cu brio. V-am uh, povestit cazul meu, nu pentru că este unul special. În această instituție multe persoane v-ar putea vorbi despre cazuri similare, pentru că, iată, sunt cazuri care se petrec pretutinde, nu doar în uh, părți uh, îndepărtate ale Uniunii. Știu că domnul Barroso a, a, ne oferă sprijin în acest sens, știu că și colegiul comisarilor ne oferă sprijin și iată acum trebuie să mergem mai departe. La final aș dori să mă refer la un clip pe care îl avem, uh, un clip uh, cu Jose Mourinho. Mulți au fost entuziasmați că Jose Mourinho va veni aici, însă iată... Uh, nu a venit, ar fi trebuit să spun că vine, ca să-i stimulez pe oameni să vină la eveniment. Oricum, avem uh, o, o, o, o filmare cu acesta. Boa tarde a todos. Uma iniciativa europeia sobre a doença de Alzheimer. Bună ziua tuturor! Este o inițiativă europeană privind boala lui Alzheimer. Această boală depășește granițele între grupurile politice, depășește diferențele ideologice. Inițiativa europeană cu privire la boala Alzheimer depășește granițele între grupurile politice, între ideologii sau între credințele religioase. Este o inițiativă lăudabilă. Aș vrea să-i felicit pe toți cei prezenți, pe deputați, pe reprezentanții Comisiei Europene, pe reprezentanții Consiliului și, în primul rând, pe cei care au acceptat să participe la acest atelier pentru a discuta despre cele mai bune strategii menite să răspundă pundă la această provocare. Mă refer la reprezentanții asociațiilor uh, bolnavilor, la familiile bolnavilor și la toți specialiștii care au acceptat să își uh, Uh, aducă contribuția. Am acceptat uh, invitația care mi-a fost uh, lansată pentru a apăra această cauză. Este o onoare pentru mine și vreau să manifest solidaritatea cu toți cei care suferă de această boală. A putea să îmbunătățești calitatea vieții bolnavilor și a celor apropiați este o provocare pe care o avem cu toții în comun. Cred că trebuie să facem față cât mai bine la această provocare. Inițiativa europeană va, ne va permite accesul tuturor la tratamente, indiferent de locul în care trăiesc. Aș vrea să încep prin a-mi exprima speranța și aș vrea să încurajez pe toți cei care suferă de boala Alzheimer și de alte boli. Aceste boli afectă peste 8 milioane de cetățeni europeni în fiecare an apar 1,4 uh, milioane de noi cazuri și uh, lucrurile se agravează pentru că odată la 24 de secunde este diagnosticat un nou caz de Alzheimer. Situația este de-a dreptul tra tragică. Nu putem însă să vorbim doar despre cifre, trebuie să vorbim și despre persoane și despre situații, com uh, situații concrete Lupta împotriva bolii, îmbunătățirea vieții persoanelor este o provocare comună. Vreau să vorbesc și eu pentru această cauză, pentru că știu că dacă ne unim forțele vom obține rezultate mai bune. Diagnosticul timpuriu și prevenirea sunt esențiale. Demnitatea pacienților și non-discriminarea trebuie să fie priorități pentru noi. Știm că putem să întârziem efectele, însă nu putem să nu putem uh, stopa boala. Iată de ce trebuie să îi ajutăm pe pacienți să-și mențină autonomia cât mai mult timp cu putință și să-și mențină calitatea vieții. Știm că aceste persoane sunt dependente de familie și de aceea trebuie să ne ocupăm și mai mult de familie și să asigurăm pregătirea necesară pentru familie. Instituțiile europene trebuie să ia măsuri, precum și statele membre și toți ceilalți actori care sunt implicați. Sunt sportiv, sunt un profesionist în domeniul sportului. Aș vrea să amintesc faptul că exercițiul fizic reprezintă un factor de prevenție important. Îmi pare rău că nu pot să fiu prezent astăzi, însă ieri a avut loc un meci, mâine, peste trei zile, un altul și deci nu am putut să vin, însă aș vrea să-mi exprim solidaritatea față de toți cei care sunt afectați de această boală, față de familii și toți cei apropiați. Vă mulțumesc! However you have done that, Marisa, um, that will create a lot of support. That is very, very good. Domnilor și domnilor, dragi colegi, încheiem partea oficială a atelierului și dăm cuvântul raportoarei. Raportoarea va face propuneri pentru procedura viitoare. Mulțumesc foarte mult! Aș vrea să vă mulțumesc uh, tuturor pentru intervențiile și sugestiile făcute. Nu avem timp uh, să avem un schimb de opinii, însă aș vrea să fac câteva observații. Știți cu toții care este conținutul acestui raport, știți despre ce vorbim. Voi face o listă a chestiunilor esențiale abordate în acest raport. Dacă unele puncte nu apar pe listă, nu este dintr-o lipsă de bunăvoință, avem o strategie de lucru comună și această strategie implică prezentarea de amendamente. Vom uh, analiza împreună aceste amendamente și aș vrea să atrag atenția dumneavoastră asupra faptului că sunt de acord cu cele patru obiective ale Comisiei. Prevenirea, diagnosticarea timpurie, în special, și trebuie să facem eforturi mai susținute. Până acum răspunsul a fost uh, slab coordonat. Avem nevoie de planuri de acțiune naționale și avem nevoie de o mai bună coordonare între statele membre. Aceste lucruri sunt uh, arătate în raport. E nevoie de asemenea de mai, o cercetare mai aprofundată, e nevoie de îngrijire de sănătate, de pregătire profesională, de susținere pentru familii. Trebuie să ne asigurăm că acordăm serviciile cele mai bune cu putință, servicii cât mai accesibile cu putință de asemenea. Demnitatea persoanelor trebuie să fie asigurată. Vă mulțumesc tuturor pentru contribuțiile dumneavoastră. Cred că vom putea lucra bine împreună și aștept următoarea reuniune înainte de vot. Aș vrea să dau raportorilor din umbră șansa de a se exprima foarte pe scurt și aș vrea să vă informez că avem două posibilități. Fie amânăm votul în comisie și în plenară, ceea ce n-ar fi bine pentru comisie, sau menținem calendarul, nu vom putea avea un alt schimb de opinie, însă vă veți întâlni raportorii între dumneavoastră și uh, propun să vă întâlniți înainte de termenul pentru depunerea amendamentelor. Doamna Antonescu. Mulțumesc. Aș vrea să o felicit pe raportoarea, raportoare pentru munca depusă. Uh, nu o să fac o prezentare a punctelor uh, pe care le-am, cele mai importante pe care doresc să le evidențiez prin amendamentele mele pentru că nu avem timp. Vreau să mă refer numai la, uh, la ceea ce a zis doamna Ron Bennett, uh, la necesitatea de, mai, uh, de a avea o mai bună informare a publicului asupra ultimelor dezvoltări în, în cercetare. Am auzit că tutunul dăunea, dăunează grav cu și poate cauza uh, această boală. Am auzit despre, uh, mi s-a prezentat uh, faptul că consumul de pește poate contribui la încetinirea avansării acestei boli. Deci cred că trebuie să discutăm mai mult relația dintre neurologie, neurologie și sănătate publică dacă vrem să, să evităm ca această povară a bolilor neurologice să fie imposibil de, Uh, de controlat. De asemenea, vreau să mai pun accentul pe multidisciplinaritatea cu care trebuie să abordăm acest fenomen, uh, pentru că o compartimentare între discipline și slaba conectare între cercetarea primară, clinică, sănătatea publică și cercetarea socială uh, are impact, afectează în mod negativ transferarea cunoștințelor științifice în, în practica clinică și acest lucru încercăm să-l să evităm. Uh, o să lucrăm în continuare cu raportorul în ședința uh, pe care, în ședința shadow uh, și din punctul meu de vedere este, sunt de acord ca să trecem pe lângă, peste următoarea etapă și să votăm raportul în plenară cât mai repede. Mulțumesc. Thank you very much, Ms. Mulțumesc, doamnă Antonescu. Doamna McAven are cuvântul în numele socialiștilor. Doamna McCaven a trebuit să plece. Uh, raportoarea a trebuit să plece. O înlocuiesc astăzi. Este o chestiune esențială care afectează pe toată lumea la un moment dat. Cred că ar trebui să susținem comisia. Am citit uh, raportul și cred că este foarte bun. Ceea ce am putea să le cerem statelor membre este să ne concentrăm asupra a ceea ce se face în Uniunea Europeană. Ne dorim să facem ceva pe parcursul vieții noastre. Amendamentul pe care aș vrea să îl depun eu ține de cercetarea cu privire la chestiunile alimentare nu sunt bani implicați aici, dar trebuie să susținem această cercetare pentru că rezultatele ar putea să fie foarte bune și uh, uh, e ceva ce nu e scump. Aș vrea de asemenea să abordez problema testamentelor în timpul vieții. Oamenii se deplasează în Europa și îmi imaginez situația în care o persoană vârstnică s-ar putea deplasa în acea țară și ar putea locui acolo și de aceea cred că este important să existe un uh, dialog cu privire la demență și cu privire la boala Alzheimer în acest Parlament, pentru că este și o chestiune transfrontalieră. Frederic Ries pentru uh, Liberali. Mulțumesc foarte mult! Rezultat cette matinée. Un minut și jumătate e cam plenară, dar cred că dimineața aceasta merită sacrificiile și concizia la sfârșit. A fost un atelier foarte plin de învățăminte și foarte emoționant. Vreau să mulțumesc tuturor vorbitorilor care au venit și ne-au îmbogățit în această dimineață cu contribuțiile lor. Foarte rapid, pentru că într-adevăr vom mai discuta cu doamna Matias, care vreau să-i mulțumesc. Noi, ca grup liberal, dorim să punem accentul pe uh, anumite aspecte, uh, pe plus valoarea europeană, cum spuneam adineauri. Deci ce putem noi să aducem în plus față de ceea ce se face în statele membre? Punctele 4 și 5 menționează coordonarea și cred că pentru noi trebuie să se pună accentul pe cercetare, cercetarea acestor boli, Alzheimer și alte boli neurodegenerative. Aveam câteva întrebări de adresat comisiei, dar am să o fac la nivel bilateral în legătură cu recentul interviu al comisarului Dali într-o revistă de specialitate unde vorbește despre 34 de proiecte care sunt lansate în cel de-al șaptelea program cadru de cercetare în acest sector. Și aș fi vrut să am niște elemente de rezultat, să știu ce s-a întâmplat în anteriorul program cadru, dar voi reveni pe acest subiect. Și eu am o mică reținere la punctul 9, pe care nu l-am în față, este punctul unde raportoarea ne vorbește despre plăcile amiloide ca fiind factorul unic și unica cauză a bolii Alzheimer. Ne consultăm cu experții, desigur cu oameni de știință pe această temă, deci împreună cu ei o să-mi permit să mai uh, pun la punct această chestiune. Cel de-al treilea punct, plus valoarea, diferențierea cercetării și prioritatea acordată pacientului, alineatele 7, 8, 9, 10, 11, sunt, este esențial să facă toate acest lucru. Doamna profesor Caputo ne-a spus cât de importantă este această acordare de prioritate. Și poate că ar trebui să adăugăm și necesitatea de a crea centre de, excelente, de excelență europene pentru boala Alzheimer. Vă mulțumesc! Mulțumesc, Frederic! Doamna Satuhasi, raportor pentru Verzi, a trebuit să plece. Am să dau cuvântul pentru un minut, dar nu mai mult, domnului Juvin. Un minut. Da, domnă președinte, mulțumesc. Într-un minut, cred că raportul ar putea să fie completat cu niște chestiuni care lipsesc din el. Nu trebuie să uităm de uh, faptul că nu toți cei care suferă de Alzheimer sunt uh, uh, în vârstă. Trebuie să ne ocupăm deci și de bolnavii tineri. În legătură cu chestiunile medico-sociale, chestiunile cu asistența suplimentară la domiciliu acordată familiilor, și un alt punct de precizat în raport, cercetarea este fundamentală într-adevăr, dar nu trebuie să uităm și aspectele inovatoare ale acesteia și să nu ne concentrăm doar pe un mod de cercetare, deci inovația trebuie să rămână deschisă. În legătură cu cercetarea, deci, este importantă consultarea dintre public și privat. Fără această relație nu se poate face cercetare inovatoare și în cele din urmă chestiunile de etică care trebuie să fie plasate în acest raport. Pentru că există prăpăsti întregi de dezbatere etică privind această boală. Mulțumesc, domnule Juvin. Pot să vă invit imediat să depuneți amendamente. Termenul de depunere este 9 noiembrie, ora 12. Și vreau să invit pe toți raportorii din umbră și să invit și grupurile politice, ai căror reprezentanți nu mai sunt prezenți, deci grupul verzilor. Uh, doamna Matias intenționează să aibă o reuniune cu raportorii din umbră înainte de termenul de depunere a amendamentelor cândva după amiaza sau seara luni 8 noiembrie. Reuniunea noastră începe pe 9 dimineața. Începem cu voturi. Cred că toată lumea va fi prezentă. Deci vă rog pe 8 după amiaza, pe la 5 poate să vă întâlniți, dar sigur că nu este treaba mea, uh, secretariatul va organiza această reuniune. Deci pe 8, reuniunea raportorilor din umbră, termen pentru amendamente pe 9 la 12. Mulțumesc foarte mult tuturor, încheiem aici atelierul și un ultim cuvânt pentru doamna raportor. Ultimul cuvânt sunt, este mulțumesc, în engleză două cuvinte. Mulțumesc, mulțumesc tuturor, mulțumesc experților pentru discuția foarte interesantă și prezentările foarte interesante, după cum a spus și doamna